to support social inclusion, an issue de asemenea, avem nevoie să sprijinim incluziunea socială din fondurile europene și voi vorbi despre asta peste câteva momente. Vom încerca să avem o abordare integrată, comprehensibilă și să încurajăm Uh, um, punerea în evidență a tuturor chestiunilor sociale în toate domeniile politice care au de-a face cu uh, romii și acest lucru este foarte important pentru uh, ei. Aș vrea acum să vorbesc mai mult despre nevoia de conștientizare a restului cetățenilor. Incluziunea socială a grupurilor um, dezavantajate nu poate să fie posibilă decât dacă societățile gazdă înțeleg problemele acestor grupuri dezavantajate și își iau un angajament înspre ei. Comisia Europeană a organizat mai multe uh, reuniuni în care au fost invitați reprezentanții minorităților uh, rome și au spus că fondurile europeane, europene trebuie folosite mai mult pentru a integra pe rom. Am avut și exemple pozitive, de exemplu un dialog constructiv în Ungaria și apoi un altul în România în octombrie. Acolo au participat mai mult de 500 de participanți din toate, uh, uh, de la toate nivelurile societății. Și ei au subliniat cât de important este ca toate autoritățile publice, fie la nivel național, fie la nivel local, să ia acțiuni în comun și au, am cerut autorităților și comunităților rome să înceapă un dialog astfel încât să folosească cât mai bine cu putință fondurile europene. Și în acest context, rolul părților interesate, mai ales a ONG-urilor, este deosebit de important. Vom continua împreună cu uh, toate acești, toți acești participanți să facem un follow-up și vom organiza evenimente similare anul viitor în Bulgaria și Slovacia. Acum aș vrea să vă explic mai bine cum vom continua să folosim fondurile europene pentru a încuraja incluziunea socială și integrarea romilor. Fondurile structurale ale Uniunii Europene sunt o sursă importantă de finanțare pentru a sprijini eforturile naționale mai bine de 10 miliarde de euro sunt alocați pentru a finanța măsuri care promovează incluziunea socială pentru persoane dezavantajate, inclusiv romii. Și ne bucură faptul că majoritatea statelor membre deja folosesc uh, fondurile europene pentru a sprijini pe romi. Însă, deseori, acești bani nu sunt folosiți pe deplin sau în modul cel mai eficient cu putință și trebuie să facem mai multe lucruri. Comisia a creat un grup de lucru pe tema romilor care încearcă să optimizeze folosirea fondurilor europene pentru romi și face recomandări pentru acțiuni de luat pe viitor. Acum examinăm răspunsurile primite de la statele membre la chestionarul pe care acest grup de lucru l-a trimis. Stimați deputați, aș vrea să mai vorbesc despre următorii pași de făcut. În luna aprilie a anului viitor vom prezenta o comunicare de follow-up bazându-ne pe raportul grupului de lucru și vom face propuneri pentru folosirea mai eficientă a fondurilor europene, atât în actualele perspective financiare, cât și pentru următoarele. Și vom ruga statele membre care sunt cele mai afectate de această problemă să țină cont de aceste recomandări. Și vom cere ca ei să aibă propriile lor strategii de incluziune socială care să uh, se încadreze bine în cadrul european. Noi am rugat de asemenea statele membre să facă aceste planuri naționale uh, de incluziune a romilor și să le integreze în planurile lor naționale de reformă. Sunt convins că Fondul Social European ar trebui să se concentreze pe sprijinirea obiectivelor din strategia Europa 2020 și anume îmbunătățirea cunoștințelor, a mobilității, a capacității de adaptare și a de participare în societate și mai ales acest lucru ar trebui să fie valabil pentru uh, romi. În concluziile celor de-al cincilea raport pe tema politicii de coeziune am subliniat că era nevoie ca fondurile structurale să se concentreze pe un număr mai mic de priorități. Incluziunea socială și reducerea sărăciei sunt printre acestea. Din Fondul Social European se vor cheltui în jur de 75 de miliarde de euro în cadrul actualei perioade plurianuale. Dar chiar și această sumă nu va fi suficientă pentru a răspunde aceste provocări și pentru a integra milioanele de cetățeni romi. Noi încurajăm o coordonare mai bună pentru folosirea mai eficientă și mai eficace a acestor resurse. De exemplu, încercăm să găsim modalități pentru a, a obține și mai multe resurse folosind uh, piețele financiare pentru a crea locuri de muncă și a reduce sărăcia. Doamnelor și domnilor deputați, în concluzie, aș vrea să spun din nou că incluziunea romilor va face în continuare parte dintre prioritățile noastre, este o răspundere în comun a comunității europene și a statelor membre. Dacă vrem să avem o poveste de succes, trebuie să cooperăm noi toți, instituțiile, statele membre, instituțiile internaționale și, bineînțeles, organizațiile romilor. Problemele romilor sunt interconectate, sunt complexe, dar cred sincer că nu ar trebui să ne lăsăm uh, depășiți de complexitatea acestor probleme sau să uh, ne speriem. Este minoritatea cea mai mare și cea mai exclusă, dar acum ar trebui să devină uh, una care să nu mai fie atât de subprivilegiată și să fie o prioritate pentru noi toți. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președintă. Sper sincer că am ajuns la un punct de răscruce. Apreciem eforturile dumneavoastră, domnule comisar, și ale doamnei comisar Reding și sperăm sincer că Vom avea în continuare rapoarte de follow-up uh, la Comisia Libe, la uh, Comisia Empli și că vom continua acest dialog și pe viitor. Deci vă mulțumim mult încă o dată pentru prezentare. Acum trebuie să continuăm și vreau să rog pe domnul Sicluna, care vine de la Consiliul Europei și care se ocupă de chestiunile de integrare ale romilor, deci aveți cuvântul, vă rog frumos. Vă mulțumesc. Un coleg de-al meu care a, a fost și a vizitat o, un sat de romi în nord-vestul Europei, a spus că nu au putut să doarmă noaptea din cauza șocului pe care l-a avut. Eu însum am vizitat această tabără în urmă cu câțiva ani în urmă și nu mi s-a părut că era cel mai, un, o tabără unde situația era foarte gravă. Dar ce mă uimește pe mine este atunci când un cetățean european oarecare descoperă cu imire că poate să existe atâta mizerie în mijlocul Europei. Și asta, în ciuda faptului că există atât de multe instituții și organizații ale romilor. Îmi pare rău că încep cu o veste atât de proastă, ca să spun așa, dar tot participând la zeci și sute de conferințe, mă întreb când, în sfârșit, copiii romilor nu vor mai suferi de segregare și discriminare, nu vor mai fi um, agresați, vor putea să meargă la școală și atunci când și părinților nu se vor mai simți atât de excluși. Cred că mulți dintre noi punem aceste întrebări și căutăm un răspuns adecvat. Doamna Iaroca a pus această întrebare atunci când în raportul dumnei spunea că în ciuda faptului că există atât de multe mecanisme de cooperare și fonduri uh, disponibile pentru rom, nu s-au făcut progrese în ce privește incluziunea romilor. Și atunci vedem clar că politicile aplicate până în prezent nu au fost sustenabile. Nu putem să spunem că toate eforturile uh, um, au fost terpe. Există și câteva exemple bune în unele state membre, dar așa cum spunea domnul Hammenberg, comisarul pentru drepturile omului de la Consiliul Europei, schimbarea este lentă, deosebit de lentă și întotdeauna se tot lovește de nenumărate obstacole. Vedem expulzările, agresările și așa mai departe. Și atunci revin la răspunsul pe care chiar doamna Iaroca l-a dat în raportul ei. La 1 octombrie a avut o reuniune la nivel înalt la Strasbourg pentru a încerca să răspundem la aceeași uh, întrebare și pentru a oferi un răspuns la marginalizarea romilor. Consiliul Europei a fost uh, activ în legătură cu chestiunea romilor începând din anii 60 și deja a dezvoltat diverse proiecte și uh, a acumulat experiență considerabilă. Întâlnirea la nivel uh, înalt, organizată în cooperare strânsă cu Uniunea Europeană, s-a axat pe priorități viitoare pentru a combate excluziunea socială și um, a existat un acord pentru a acționa asupra unor aspecte practice care ar putea să ofere rezultate vizibile într-o perioadă relativ scurtă de timp. Una dintre măsurile principale este să se stabilească un program european de instruire pentru școli și pentru mediatori în domeniul ocupării. Primele instruiri vor începe în ianuarie 2011 și se vor baza pe experiența anterioară a Consiliului Europei și pe materialul de instruire deja existent, însă va exista o nouă curiculă care va fi uh, elaborată și validată de experți până la sfârșitul acestui an. Instruirea avocaților se va baza pe o experiență de 15 ani a Consiliului uh, Europei și a avocaților uh, lor și se va realiza în uh, cooperare cu Centrul pentru Romi, cu Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și alte organisme internaționale. Există și planuri de a extinde um, cursurile de instruire ale Consiliului Europei pentru judecători, procurori și polițiști, uh, având în vedere jurisprudența relevantă a Curții Europene de Justiție, a Curții Europene uh, pentru Drepturile Omului și având în vedere principiile generale antidiscriminare. Declarația de la Strasbourg nu se limitează la dimensiunea socială inițiativele de la Strasburg uh, la care se face trimitere în declarație, presupun că statele membre uh, sunt invitate să conștientizeze problema romilor în școli, diseminând uh, um, informații în legătură cu istoria romilor în curicula școlară. Ar trebui să se transmită informații în legătură cu cultura romilor și să se susțină patrimoniul uh, romilor și să se încurajeze participarea instituțiilor culturale, a comunităților locale și a așezărilor romilor uh, în uh, această direcție. O altă măsură pe care o propune declarația de la Strasburg este crearea unei baze de date uh, care ar putea să devină operațională în prima jumătate a anului 2011. Asta a sporit capacitatea Consiliului Europei de a strânge, analiza, schimba și uh, disemina informații în legătură cu uh, romii nomazi, mai ales și totul se va putea face în cooperare strânsă cu uh, organizațiile internaționale, mai ales acelea care în mod obișnuit strâng date în acest uh, domeniu. Pentru a obține punerea în aplicare a acestor uh, obiective, declarația de la Strasbourg se bazează pe o cooperare sporită și pe o coordonare strânsă între organizații internaționale și instituții internaționale, precum și în, la nivelul societății civile. În acest context, aș dori să menționez un foarte bun exemplu de astfel de cooperare, care uh, e un uh, efort de dinaintea declarației de la uh, Strasburg. Această inițiativă este legată de grupul internațional de lucru pe problema romilor, care implică UNESCO, OECD-ul, UNICEF-ul și uh, alte organizații. Principala acțiune a acestui task force este să se uh, obțină um, progrese în ceea ce privește obiectivele de învățare în comunitățile rome și uh, să se sprijine aceste comunități la nivel local, regional, național și internațional. Inițiativele de la Strasbourg invită statele membre să susțină și să încurajeze autoritățile locale și regionale pentru că acestea să se implice în uh, cooperare paneuropeană între regiuni și orașe pentru a schimba bune practici în ceea ce privește incluziunea socială și economică a romilor și nomazilor. Am uh, luat notă cu plăceri de faptul că strategia uh, europeană din domeniu face un efort similar și solicită Comisiei să lucreze în parteneriat cu alte instituții, cu uh, statele membre, cu instituții financiare internaționale, cu programe transnaționale și cu organizații interguvernamentale. Și acum, un ultim punct, Activitățile de sensibilizare se vor uh, baza pe buna experiență uh, din uh, trecut, pe campania DOSTA, care a avut loc în 15 state membre, o campanie împotriva discriminării romilor. DOSTA înseamnă um, destul în limba romă. În 2010, campania a fost extinsă la Bulgaria, Italia și la diverse municipalități din Franța. În 2011, inițiativa va fi extinsă la Germania, Spania, Kosovo um, și uh, la proiectul uh, Consiliului Europei uh, pentru Rom și la Turcia pentru a facilita o transformare a programului de activități. Um, aceste activități care vizează pe rom vor fi constituite într-un nou program care presupune promovarea incluziunii sociale a romilor și respectarea drepturilor omului în programul de activități uh, al Consiliului Europei uh, din 2011 se regăsește acest uh, program în cadrul pilonului care vizează drepturile omului. Se confirmă astăzi așadar faptul că aceste chestiuni sunt realmente importante. Pentru a încuraja o abordare transversală, se va lucra pe proiecte sub responsabilitatea domnului Shakorov, care este un avocat danez, olandez, specializat în problema romilor. Principalul obiectiv uh, al uh, acestei organizații interne este să se asigure că activitățile care vizează pe rom beneficiază de expertiza existentă la nivelul organizației și că ele se desfășoară uh, într-o manieră um, reciprocă, coerentă și coordonată. Doamnă președinte, este opinia noastră și cea a raportorului care vizează acest raport al strategiei uh, pentru Europa că există o posibilitate ca toate statele membre, individual și împreună, să se implice în această uh, strategie. Aceasta nu este o strategie idealistă pentru Europa abstractă, ci presupune niște măsuri concrete care vizează cetățeni europeni care sunt privați de drepturile lor. Mulțumesc foarte mult! Uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Cu toții apreciem foarte mult eforturile Consiliului Europei. Ați menționat și inițiativa de la Strasbourg care invită statele uh, membre să aibă un rol de jucat în ceea ce privește integrarea romilor și lupta împotriva discriminării. Cred că acest lucru este extrem de uh, important. Uh, la fel de important a fost și campania DOSTA pe care ați menționat-o dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate acestea și pentru toate eforturile dumneavoastră. Vă vom ruga și de acum înainte să mai cooperăm în legătură cu aceste chestiuni. Ultimul nostru vorbitor din acest uh, bloc este domnul Andrei Ivanov. Bună dimineața! Uh, dânsul vine de la uh, Centrul Regional de la Bratislava, UNDP și vă voi invita să luați cuvântul. După discursul dumneavoastră vom avea o discuție, discuție succintă. Vă rog să ne spuneți dacă uh, doriți să luați cuvântul sau să interveniți. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, cred că cu toți suntem de acord cu faptul că incluziunea romilor este uh, o, un domeniu de politică prioritar. Există foarte multe declarații uh, și promisiuni, uh, dar distanța dintre acestea și situația romilor este una foarte mare. Prin urmare, trebuie să schimbăm situația cu care se confruntă actualmente uh, romii și nu să venim cu încă o declarație politică și chiar sper să ne mișcăm în această direcție. De asemenea, sper că ideile mele ne vor ajuta să reducem această discrepanță. Majoritatea lucrurilor pe care doresc să le spun uh, au fost menționate și de alți colegi uh, din alte organizații cu diverse ocazii, însă cred că merită să repetăm câteva dintre aceste subiecte. Primul se referă la responsabilitate. Elaborarea strategiei europene pentru îmbunătățirea situației romilor în Europa este o chestiune sensibilă. Nu pentru că este o declarație complexă, ci pentru că uh, vorbim despre un anume nivel pe care trebuie să îl abordăm. Cred că orice strategie trebuie formulată foarte atent, astfel încât să nu creeze impresia că Bruxelles um, preia uh, chestiunea incluziunii romilor uh, de la nivelul statelor membre și de la nivelul regiunilor și um, localităților. Până la urmă, mai avem de-a face și cu o filozofie a intervenției. E foarte important să abordăm uh, excluziunea romilor uh, ca o provocare pentru uh, dezvoltare uh, umană. Trebuie să fim uh, conștienți că trebuie să promovăm acest concept de dezvoltare umană. Acesta se referă la posibilitatea de a face alegeri și la posibilitatea de a avea anumite libertăți, pentru ca oamenii să poată trăi o viață pe care să o prețuiască, oferind oportunități romilor pentru a-și dezvolta talentele și pentru a putea face alegeri libere, ar trebui să fie inima procesului de incluziune a romilor. Această filozofie sugerează și faptul că sărăcia și excluziunea romilor ar trebui abordate uh, nu din perspectiva uh, grupului uh, etnic abordarea acestor probleme n-ar trebui să ia în considerare neapărat persoanele care sunt sărace sau excluse, pentru că romii sunt excluși în mare parte, însă nu toți sunt săraci. Vorbind despre excluziunea romilor, haideți să nu uităm de acei romi care sunt deja incluși în societate, care au anumite talente și care ar putea să reprezinte modele. Romii n-ar trebui să fie tratați ca o subclasă. Însă am impresia că prin acțiunile noastre noi facem exact asta. Îi tratăm ca pe o subclasă și nu cred că așa ar trebui să procedăm. A treia reflexie a mea uh, se referă la chiar sensul termenului de incluziune. Poate că trebuie să articulăm foarte clar modul în care romii înțeleg incluziunea. Cum înțeleg cei care nu sunt romi incluziunea romilor? Pentru că uneori am impresia că uh, aceste uh, sensuri nu se suprapun uh, mereu. am putea să răspundem la această întrebare întrebând și răspunzând la o alta, și anume, care este prețul pe care dorim să-l plătim pentru incluzi incluziunea romilor și aici nu mă refer la aspecte financiare. Ridic această întrebare pentru că incluziunea poate fi văzută ca o interacțiune complexă în care fiecare dintre părți primește ceva, dar în același timp sacrifică ceva. Este un proces cu două sensuri, însă este adesea perceput ca o stradă cu sens unic. Sunt anumite chestiuni pe care trebuie să le facă majoritatea, dar uh, nu se poate să facem asta fără ca romii să aibă și ei o reacție. În cele din urmă, o strategie, cred eu, este o oportunitate prețioasă pentru a defini uh, anumite lucruri care trebuie făcute și anumite lucruri care nu trebuie făcute în ceea ce vește incluziunea romilor, aspecte care apoi trebuie transpuse în uh, politică și în intervenție globală. Principiile incluziunii romilor sunt un punct de plecare foarte bun aici și am putea să le mai detaliem. El ar putea fi tratate ca un context la care să se raporteze orice proiect sau orice intervenție. Proiectele n-ar trebui să încurajeze dependența, n-ar trebui să fie exclusive, bazându-ne pe criterii etnice ar trebui să folosească indicatori robuști uh, pentru uh, progres. Prioritățile ar trebui să vizeze zonele de dezvoltare care ar putea să ofere un rol și o responsabilitate atât romilor cât și celor care trăiesc alături de ei. Am înțeles din practică că implicarea um, înseamnă îmbunătățire a vieții comunităților și cred că asta este doar o, doar o listă uh, neexhaustivă a uh, lucrurilor care, pe care le-ar putea conține o strategie. În nu aș dori să mă mai refer, ceva în ceea, uh, să mă mai refer la ceva în ceea ce privește incluziunea romilor. Uneori avem impresia că incluziunea romilor merge în paralel cu alte inițiative, însă ideea este că avem acum de-a face cu o oportunitate unică și ar trebui să profităm de infrastructura media pentru a promova strategia și pentru a uh, o implementa. Acestea sunt doar câteva idei pe care doream să le împărtășesc cu dumneavoastră ca și expert uh, care um, se ocupă de uh, problema uh, romilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Cred că suntem cu toții de acord cu faptul că romii sunt și ei cetățeni europeni și au drepturi egale cu toți ceilalți cetățeni. Și ați mai spus că Bruxelles nu își asumă bine responsabilitatea. Am mai discutat despre acest lucru și ieri. Însă să nu uităm faptul că statele membre sunt cele care sunt responsabile mai întâi. Și la nivel european nu putem decât să coor coordonăm eforturile. Și de aceea trebuie să ne unim, să facem totul împreună. Vă mulțumim încă o dată pentru toate aceste prezentări. Acum avem puțin timp, nu foarte mult, pentru câteva întrebări și comentarii. Mai întâi, reprezentantul UNICEF-ului ne-a spus că vrea să spună câteva cuvinte și vreau să o întreb și pe doamna Iaroca dacă vrea să-și aducă contribuția. Deci, mai întâi uh, din partea UNICEF și apoi doamna Iaroca, Livia. Notăm numele. Da, deci acum domnul Iohannes Vivenic. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu sunt șef de birou al UNICEF la, în Kosovo și aș vrea să vorbesc despre situația um, um copiilor care au fost uh, deportați, ca să spun așa, din uh, Occident înapoi în Kosovo, mai ales din Germania. Avem multe probleme, mai ales din cauza faptului că e vorba despre copii care au o situație foarte precară. Noi încercăm să vedem cum trăiesc ei atunci când se întorc din Germania în Kosovo în Kosovo și am observat că două treimi din acești copii nu mai frecventau școala, 40% dintre ei nici măcar nu aveau acte și, în general, toate familiile care au fost expulzate din țări occidentale trăiesc într-o sărăcie extremă și mult mai gravă decât acele familii de rom care nu au emigrat niciodată din Kosovo. Noi am trimis raportul nostru către Bundestagul din Germania și am notat câteva evoluții mai pozitive. Ar trebui ca interesul copilului să primeze ceea ce este cu adevărat interesul lui și ce înseamnă pentru noi acest lucru. Să nu uităm că unii din acești copii care au fost repatriați au trăit 12 până la 14 ani în Germania și e foarte greu pentru ei să se integreze în Kosovo. Și nu este în interesul lor, nici în interesul familiilor ca ei să fie uh, deportați. Astfel ar, putea să aibă, ar trebui să aibă posibilitatea să se întoarcă. Mulțumim, spune doamna președintă. Da, am auzit și eu despre acest uh, lucru. Acum avem o inițiativă aici la Parlament și așteptăm să uh, strângem mai multe semnături pentru că este o chestiune foarte problematică. Livia, dacă vrei să spui ceva. Dar oricând, dacă vrei să mai adaugi ceva, spune președinta, poți să intervii. Doamna Ernst, acum. Danke, das ging so schnell. <laughs> ja, ähm, Mulțumesc. Ieri și astăzi mi-am tot pus întrebarea. E vorba de o problemă cheie care reiese și din intervențiile la care asist astăzi. Oare ce se poate efectiv face, efectiv, în afară de vorbe frumoase? pentru a face în așa fel încât din start romii să fie implicați în procesul pe care noi încercăm să-l demarăm aici. Și spun, de la început, noi uh, formulăm tot felul de idei, ne gândim la rom și la non-romi, Dar atitudinea noastră, fără să vrem, este puțin paternalistă. Nu acuz pe nimeni, mă implic și pe mine în această problemă. Oare ce structuri ar trebui selecționate în cadrul statelor membre pentru ca din start organizațiile rome, personalități rome să poată fi implicate în această luptă? Ce putem face pentru ca să avem de la început interlocutori romi care să ne spună nu, ideea asta mi se pare foarte proastă, mai degrabă trebuie procedat așa. Mi se pare foarte important și sunt convinsă de faptul că dacă nu, tot ceea ce noi vom face pentru romi nu va fi însușit de către ei pentru că nu o să fie al lor. Și lucru este valabil pentru o serie întreagă de alte grupuri țintă femeile, de exemplu, când vorbim de egalitatea șanselor. Dacă femeile nu își apropiază acest proces, degeaba. Deci vreau să știu în statele membre care sunt structurile, metodele de introdus, de creat, pentru ca romii înșiși să contribuie la dezvoltarea și realizarea acestui proces. Restul tot s-a dezbătut și ieri. Uh, Mulțumesc, Cornelia. Acesta e una dintre chestiunile cheie care trebuie discutate. Această audiere e parte a acestui dialog, deci aceste chestiuni ar trebui să ne uh, in, uh, intereseze. Doamna Surpel. Aș dori mai întâi să sprijin ceea ce a spus comisarul Andor. În mod general, când se vorbește de integrare, Trebuie ca abordarea noastră să fie generală. Nu trebuie să vorbim numai de o parte a problemei, ci de ansamblu. S-a vorbit de sănătate, de locuințe, de educație. Toate sunt importante, dar este important și să vedem amploarea pe care trebuie să o aibă fiecare din aceste sectoare. Și acest lucru depinde de condiții regionale, locale. Mai întâi pentru cooperarea cu statele membre, dar cred că și implicarea actorilor regionali este importantă, mai ales când este vorba să implementăm aceste programe cu persoanele care sunt direct implicate. De asemenea, îmi pun următoarea întrebare. Cum să creăm noi condițiile pentru ca actorii regional și local să fie efectiv implicați având grijă și să existe niște posibilități de control, de încurajare ale autorităților locale, căci noi vrem ca aceste proiecte să poată fi efectiv transpuse în realitate. Aici e problema. Lucrurile trebuie transpuse în realitate și care sunt modalitățile de care dispunem pentru ca să se realizeze efectiv acest lucru. În sfârșit, dacă reușim să facem un mare pas înainte privind integrarea romilor, care sunt o minoritate atât de importantă, n-ar fi numai un succes enorm pentru rom. Dar cred că dacă abordarea noastră merge la, ajunge la bun sfârșit, o vom putea utiliza și pentru alte populații defavorizate, unde cred că există încă multe lucruri de ameliorat. Very much. We have, uh... Mulțumesc. Mai avem o intervenție din partea doamnei Miranda Finlanda, din partea forumului romilor din Finlanda. A, a plecat din sală, îi se spune președintei. Nu, nu, nu, a, îi dăm cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur că am ajuns la acest nivel când vorbim despre o strategie europeană de includere a romilor și despre planuri de acțiune naționale, dar cel mai important lucru este conținutul acestei strategii și aș vrea să pun o întrebare domnului Sicluna. Când ați vorbit despre declarația de la Strasburg și despre formarea avocaților și a mediatorilor. Vreau să știu cine sunt aceste persoane. La cine vă gândiți? Sunt romi sau nu? Sau sunt uh, și romi și non-romi? Cum ați văzut această structură? Care va fi rolul și mandatul? acestor persoane, cine îi va mandata, cine îi va alege și cum vor putea ei să joace rolul pe plan național pentru comunitățile rome din fiecare stat. Cum putem să furnizăm, de exemplu, comunităților rome uh, coordonatele acestor mediatori, pentru ca ei se poate să-i contacteze și, pe de altă parte, ca ei înșiși poate să se ocupe și să vorbească de problemele lor. Cineva spunea, cred, domnul Ivanov, că integrarea romilor trebuie să fie o monedă cu două fațete. Trebuie să integrăm să integrăm pe romi, dar și pe populația majoritară. Eu sunt mai mult decât de acord cu dumnealui. Conștientizarea majorității este deosebit de importantă pentru că dacă în secolul 21, în această Europa civilizată, avem atât de multe persoane excluse, este din cauza că, timp de mii de ani, romii au fost neglijați, au fost, uh, cu alte cuvinte, abandonați. Eu am fost profesoară la o școală și știți că în Finlanda poate că avem cel mai bun sistem de învățământ din lume. Am câștigat foarte multe premii. Știm, toată lumea știe că avem un sistem de învățământ foarte bun, dar chiar și în Finlanda nu avem o recunoaștere oficială a romilor și în curicula școlară nu există nimic despre ei, despre istoria lor. Și atâta timp cât această informație va lipsi, nu vom putea visa la o adevărată integrare a romilor. Nimic nu va ajuta pe termen lung dacă nu schimbăm atitudinile, mentalitățile antițigane. Acestea persistă de atâta timp în Europa. Conștientizarea este poate problema cheie. Dar nu este, deci nu este suficient să vrei să-i ajuți pe rom. Trebuie să conștientizezi și majoritatea și ai nevoie de un efort pe termen lung. Trebuie să existe structuri ale recunoașterii lor. Dacă nu începem de la frageda, din frageda copilărie, de la educația preșcolară pentru a îi face pe toți să de faptul că există romi, cine sunt ei, care este istoria lor, atunci nu vom putea să schimbăm nimic. Oricum, totul depinde de cei care au puterea de a lua deciziile și dacă cei care au, sunt acum la putere nu sunt uh, formați, nu sunt pregătiți pentru a accepta că romii sunt și ei cetățeni și au drepturi legale, atunci vom mai aștepta mult înainte de a se, să se schimbe ceva. Doamna președintă, dumneavoastră ați spus bine că putem să cooperăm, nu contăm numai pe cei care au puterea să ia deciziile. Vă mulțumim. Acum vreau să-i loc pe invitații noștri să dea câteva răspunsuri, să reacționeze la uh, cele ce au fost spuse. Vă rog, domnule Andor. Mulțumesc foarte mult. Uh, e greu să reflectez pe scurt, uh, pentru că, deși intervențiile nu au fost lungi, s-au ridicat chestiuni complexe și importante. Dați-mi voi să încep cu ultima intervenție. E vorba de un răspuns la atitudinea majorității. Și nu mă refer doar la statele în care trăiesc majoritatea romilor, ci la um, această problemă în general. Domnul Gunnar Mirdar, un economist suedez faimos, care a scris cândva o carte uh, despre problema negrilor din America, a fost uh, invitat uh, să scrie în anii 40 uh, în legătură cu acest subiect, dar atunci, evident, se referea la problema negrilor și a uh, reflectat la aceste experiențe, spunând că foarte repede după ce a început uh, cercetarea și-a dat seama că America nu are probleme cu negri, ci cu albi. Noi ne confruntăm cu o situație foarte similară aici, sunt de acord cu dumneavoastră. Și de aceea discuția romilor n-ar trebui să se axeze doar pe sărăcie. Avem nevoie de o politică generală antidiscriminare aplicată la toate nivelurile, pentru că există romi foarte bine uh, educați, uh, există romi uh, care au un statut uh, social relativ bun, dar care în continuare se confruntă cu discriminare, care mai au încă probleme. Structurile de educație superioară uh, produc uh, indivizi uh, care nu sunt neapărat selectați pentru posturile cele mai bune sau pentru o carieră fulminantă. Dar până la urmă trebuie să luăm în considerare uh, problema sărăciei, pentru că în rândurile romilor sărăcia e un fenomen uh, întâlnit de patru ori mai des decât în uh, cazul celorlalte grupuri. Aici trebuie luat în considerare mai mulți uh, factori, discriminarea, marginalizarea, lipsa oportunităților economice, lipsa educației școlare, lipsa unor locuințe sau a unei îngrijiri medicale adecvate. Cum putem rupe acest cerc vicios? Ei bine, într-adevăr, acesta este uh, momentul, impulsul de care trebuie să uh, profităm, trebuie să implicăm toate statele membre, toți actorii implicați, să găsim și instrumente financiare. Sunt de acord uh, cu doamna Enst că uh, participarea e un factor uh, cheie. Nu e ceva ce putem rezolva doar prin cheltuirea unor bani, nu putem rezolva asta prin oferirea unor oportunități doar. Am fost uh, la București recent și m-am întâlnit uh, acolo cu liderii grupurilor romilor care sunt activi, care încearcă să se folosească de fondul social și care adesea nu reușesc din cauza dificultăților de uh, care vizează accesul la acest uh, fond. M-am întâlnit și cu liderii romilor maghiari din România și pot să vă spun că Uh, ei se implică în elaborarea viitoarelor proiecte și viitoarelor regulamente care vizează fondurile structurale. Aceștia sunt factori cheie care uh, ne fac să putem simplifica uh, procesul de accesarea fondurilor structurale, pentru că e clar cazul să simplificăm niște lucruri. Aceste fonduri structurale, în general, nu sunt ușor accesibile celor care în general se confruntă cu o situație de marginalizare și care au o lipsă de experiență atunci când vine vorba de chestiuni financiare. Și de aceea trebuie să ajustăm puțin sistemul, astfel încât uh, acesta să fie mai bine folosit ulterior. Sunt de acord și cu domnul Ivanov că e foarte important să venim cu programe care să nu aplice o abordare uh, etnic exclusivă, pentru că trebuie să uh, ajutăm uh, la dezvoltarea economiilor microregiunilor unde trăiesc foarte mulți romi, pentru a putea să le rezolvăm și romilor problemele. Aici intervine și conceptul de economie socială și eu cred ferm că în multe dintre regiunile sau microregiunile unde trăiesc romi în uh, număr mare, în Bulgaria, Slovacia, România, Ungaria și așa mai departe, trebuie uh, să apară această economie socială, organizații non-profit, uh, forme de asociere sau uh, uh forme de subvenționare a unor locuri de muncă, pentru că uh, aceste elemente sunt necesare și asupra lor uh, mai putem activa uh, și împreună cu alții comisari care deocamdată nu fac parte din acest task force, dar care s-ar putea uh, dovedi extrem de utili în cadrul acestui proces. Deci aceasta este o direcție foarte importantă. În cele din urmă ar trebui să spun că odată ce avem o imagine clară de pe urma concluziilor task force-ului, am putea să ne reunim din nou uh, pentru a vă pune la curent cu viitorii pași și pentru a putea să ne pregătim în mod concret pentru cadrul care vizează strategiile naționale de incluziune. Deci acest cadru, cred că domnul Ivanov a spus uh, foarte clar de ce, uh, responsabilitatea fundamentală se află la nivelul statelor membre despre a căror cetățeni vorbim însă puteți uh, și dumneavoastră să, lucrați să jucați un rol important de coordonator, diseminând bunele uh, practici uh, din domeniu, de fapt cele mai bune practici, pentru că nu începeți de la zero, nu începeți fără o istorie în spate, pentru că în ultimii 10 ani deja s-au înregistrat anumite progrese. Însă, clar, acesta este momentul să schimbăm uh, viteza și să uh, sporim, practic, uh, rapiditatea cu care ne concentrăm eforturile. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar! Aș dori să-l rog pe domnul Cicluna să mai răspundă și dânsul la anumite întrebări. În ce privește mediatorii, nu este nimic nou Mediatorii există de mai mulți ani în România, în Moldova și în alte țări. Deci, cum spuneam, nu e nimic nou. Întâlnirea la nivel înalt a încercat să mărească participarea acestor mediatori, să mărească numărul lor. Pentru că în unele țări se înțelege că, de exemplu, mediatorii servesc numai pentru a rezolva probleme, mai ales uh, între părinți și uh, școli. Deseori acești mediatori sunt mediatori în mediul școlar. Deci ne dorim ca ei să aibă un rol mai pregnant, să acorde consiliere și ajutor în toate domeniile. Nu vrem ca mediatorul să fie numai cineva care ajută la rezolvarea conflictelor, ci mai degrabă să fie un fel de punte între uh, rom și autorități și nu numai cele din mediul școlar. și cum să construiască această punte prin furnizarea de informații și în ce privește școala, prin ajutarea copiilor atunci când ei uh, ies de la școală. De exemplu, în Macedonia avem bune practici în acest sens. Ei au niște centre comunitare unde activează mediatori care se ocupă de copii atunci când ei ies de la școală. Pentru ca ei să poată să-și facă temele, să, să facă toate acele lucruri pe care nu ar putea să le facă în familie, unde nimeni, de fapt, nu-i poate ajuta. Iată ce înțelegem noi atunci când vorbim despre pregătirea mediatorilor. Cum spuneam, vreau să lărgim domeniile în care activează acești mediatori. Să nu se ocupe numai de educație, de um, îngrijirile de sănătate, astfel încât oamenii se poate să fie ajutați uh, și să se descurce prin hățișurile administrației, birocrației. Am insistat foarte mult pentru ca măcar pentru ceea ce privește mediatorii în uh, mediul educațional și al îngrijirilor de sănătate, ei să fie romi, Când e vorba despre alte domenii, poate că mai putem discuta, dar am insistat că lucrurile trebuie să se întâmple astfel. Deci, hai să spunem că proiectul e în curs de derulare, hotărârile au fost luate, nu știu exact când va intra în vigoare, nu știu exact câți mediatori vor putea să fie formați, pentru că nu e așa, nu are niciun sens să formezi sute de mediatori dacă nu vor uh, obține un job ca și mediator. Nu e vorba despre persoane care fac muncă voluntară. Ei vor avea un loc de muncă remunerat. Deci trebuie să hotărâm cine îi plătește, cine îi formează și de câți asemenea mediatori este nevoie. Secretarul general își dorește să accelereze lucrurile pentru că, ca și multe persoane din, de aici, avem această senzație că timpul zboară și că nu am făcut încă nimic. Dar și atunci când ne pripim, se fac greșeli. Sper că nu se va întâmpla acum așa. Mulțumim, spune doamna președinte. Domnul Ivanov acum. Thank you. I would be very brief. Mulțumesc, voi fi foarte subțint pentru că timpul zboară. Aș dori să reflectez la două chestiuni. Una e cea a abordării paternaliste. Chiar putem călca în această capcană, putem cădea în ea atunci când vine vorba despre romi. Putem repeta la nesfârșit că nu trebuie să facem nimic pentru rom fără romi, însă asta nu ne va scoate din acest obicei paternalist. ar trebui să privim chestiunea din perspectiva oportunităților. Oamenii ar trebui să beneficieze de oportunități egale pentru a putea să-și exerseze drepturile și libertățile. Altfel, ne-am învârtit mereu în uh, cerc. Cea de-a doua observație, domnul comisar Andor a menționat bunele practici. Poate ar trebui să ne uităm puțin și la practicile proaste, pentru că adesea ele pot fi încă și mai importante decât cele bune. Adică să vedem ce am făcut rău și ce nu trebuie să mai uh, repetăm. Dacă totul ar fi fost un succes, nu ne-am mai fi aflat uh, aici. Dar uh, e clar că uneori trebuie să privim și de cealaltă parte a baricadei pentru că putem învăța niște lecții foarte importante. Mulțumim foarte mult. Acum uh, începem cea de-a doua sesiune și aș dori să uh, îi rog pe cei care vor face prezentări, domnul Miroslav Roblenski, domn, doamna Adriani uh, Papadopoulou și domnul Pierre Barj să vină la prezidiu. Primul vorbitor este doamna Isabel Mihala. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, uh, reprezintă Centrul Internațional pentru Protecția Romilor și pentru Protecția Drepturilor Omului din uh, Ungaria. Aș dori să mă refer mai întâi la proces, la această strategie pentru incluziunea romilor, pentru că mi se pare că este un lucru important. Ieri, din partea colegilor mei, mai ales eh, din partea eh, doamnei eh, Livia Iaroca. Ați auzit câteva aspecte pe care le voi menționa și eu. Voi repeta așadar anumite lucruri, dar voi clarifica pentru dumneavoastră acest proces. La sfârșitul lui ianuarie 2008, Parlamentul European a emis o rezoluție numită o strategie europeană pe, pentru romi Uh, care uh, marchează faptul că romii suferă de discriminare rasială și în multe cazuri uh, de discriminare structurală, sărăcie, excluziune socială, precum și discriminări multiple pe baza sexului, vârstei, dezabilităților și orientării sexuale. Se fac eforturi pentru a asigura o anumită calitate pentru viața romilor din Europa, dar aceste eforturi de multe ori n-au adus îmbunătățirile dorite. Romii se mai uh, confruntă în continuare cu discriminarea instituțională, cu um, antițiganismul, cu niveluri ridicate de sărăcie, sărăcie și excluziune socială, cu segregare uh, la uh, locul de muncă, cu problema uh, locuințelor uh, și așa mai departe. Uh, ei sunt uh, practic victimele unor atacuri uh, rasiste, a unor raiduri uh, ale poliției asupra așezărilor uh, lor și asta le face viața încă și mai neplăcută. Și noi ar trebui practic să condamnăm aceste abuzuri și să susținem respectul pentru drepturile fundamentale. E o nevoie de mult articulată pe, pentru o strategie care să vizeze pe rom la nivel european și aceasta a fost, acest aspect a fost subliniat de de către ONG-uri și alte organizații internaționale și aici o susțin pe doamna Iaruca care a uh, afirmat că e nevoie de o rezoluție în acest domeniu. Astăzi uh, însă instituțiile europene par să aibă opțiuni sau viziuni ușor diferite în legătură cu acest uh, subiect și putem ajunge la diverse interpretări în legătură cu modul în care a fost abordată chestiunea. Parlamentul European a avansat o moțiune pentru, de rezoluție pentru uh, strategia care vizează incluziunea romilor. Se lansează și un cadru pentru strategiile care îi privesc pe rom. Și la centrul nostru considerăm că, indiferent de titlu, acest proces ar trebui să aibă ca rezultat uh, o strategie europeană care să maximizeze resursele pentru incluziunea romilor și care să stabilească niște cerințe generale pentru pregătirea unor strategii naționale privind incluziunea romilor, care să solicite statelor membre să creeze etaloane specifice pentru incluziune și care să monitorizeze apoi implementarea acestor strategii. De aceea, o strategie europeană ar trebui să ofere coerență politicilor și complementaritate acestora, în același timp reprezentând un instrument de coordonare care să asigure asigure um, un instrument uh, eficient de identificare a problemelor uh, romilor. Comisia ar trebui uh, să reprezinte elementul cheie al coordonării unor asemenea eforturi și ar trebui să ghideze statele membre în implementarea strategiilor naționale. Având în vedere acest obiectiv, un task force permanent pentru problema romilor, pentru că deocamdată avem doar unul temporar, ar trebui să aibă ca rol coordonarea implementării strategiei, stabilirea unor indicatori și a unor etape taloane pentru a putea uh, monitoriza în mod regulat progresele uh, și pentru a putea raporta. Platforma uh, europeană existentă în, ceea în ce privește pe Rome ar trebui să asigure implicarea politică a nivelului înalt al statelor membre, instituțiilor europene, președinților Consiliului Uniunii Europene, asigurând un schimb bun de informații în ceea ce privește bunele practici și expertiza între statele membre și cred că colegul din Kosovo deja a uh, menționat uh, importanța acestui proces, mai ales în țările candidate. Uh, Platforma pentru Romi ar trebui să asigure o coordonare cu uh, inițiativele interguvernamentale existente, precum uh, decada incluziunii romilor, care a fost menționată, OSCE-ul și Consiliul uh, Europei și strategiile lor pentru îmbunătățirea situației uh, romilor. Strategia ar trebui să conțină obiective clare, acțiuni, criterii de evaluare, instrumente de monitorizare și indicatori ar trebui să fie elaborată cu abordarea de a permite romilor să intre în proprietatea îmbunătățirii propriei lor situații, uh, câtă vreme, practic, abordează anumite mecanisme de excludere care îi uh, fac pe, uh, care îi împiedică pe acești romi să se simtă cetățeni ca oricare alții. Ar trebui să se ofere și un cadru pentru abordarea problemei excluziunii romilor. Există discriminare pe, în ceea ce îi privește în domeniul serviciilor medicale, educației, locuințelor, locurilor de muncă și așa, de mar- și așa mai departe. La nivel european ar trebui să se abordeze toate aceste chestiuni, câtă vreme se solicită statelor membre să facă la fel la nivel național. Toate instrumentele de finanțare europeană ar trebui să includă obligații contractuale uh, pentru beneficiari uh, pentru a stabili uh, politici de egalitate și pentru a se asigura că niciun fel de fond european nu va fi folosit pentru a încălca drepturile fundamentale. Pentru a maximiza resursele financiare, o strategie europeană ar trebui să uh, ajute la uh, sporirea eficienței folosirii banului european, și uh, să lege, practic, uh, fondurile de inițiativele politice. Incluziunea socială a romilor ar trebui să reprezinte o prioritate în ceea ce privește politica de uh, incluziune și în ceea ce privește uh, pro, uh, programul uh, financiar de până în anul 2020 al Uniunii Europene s-ar trebui stabilite, ar trebui stabilite mecanisme uh, și proceduri de monitorizare și programe de evaluare în domeniul incluziunii sociale, ocupării forței de muncă, egalității uh, de uh, gen, cu scopul de a spori eficiența programelor care au acest uh, obiectiv de politică. S-ar trebui stabilite uh, anumite etaloane, anumiți indicatori care să ofere sprijinul necesar pentru cercetare și pentru uh, evaluarea programelor de implementare. Strategia ar trebui să solicite o colectare a datelor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 care deocamdată nu sunt uh, puse toate la un loc, în toate domeniile de politică, pentru a stabili anumite contexte generale care să permită monitorizarea și evaluarea programelor. Multe state membre deja uh, strâng date statistice uh, în conformitate cu anumite măsuri guvernamentale, dar nu folosesc aceste date pentru a elabora politici țintite și programe care vizează soluționarea problemelor existente. Și vă voi da un exemplu. Într-un studiu care vizează protecția copilului și uh, copii instituționalizați de etnie romă, ne-am dat seama că, de exemplu, în România, administrația uh, statului păstra date uh, doar privind criteriile de uh, acceptabilitate a copiilor în instituțiile de stat și strângeau date doar în ceea ce privește etnia acestor copii, ori aceste date nu sunt folosite uh, pentru redactarea de politici la nivel uh, central considerăm că statele membre ar trebui să um, vină cu un plan, să îndeplinească astfel uh, obiectivele care vizează educația romilor și ocuparea uh, forței de muncă în rândurile romilor pentru anul 2011. Statele membre ar trebui să strângă date statistice în ceea ce privește uh, școlarizarea romilor, numărul uh, romilor din școli segregate și așa mai departe. Aș dori să închei spunând că această strategie ar trebui să asigure o împuternicire a romilor ca uh, membri uh, implicați activ, recunoscuți atunci când vine vorba de uh, combaterea excluziunii sociale. Aici e nevoie de acțiuni pozitive care să fie promovate de uh, instituțiile europene relevante și de agenții care să aloce și uh, fonduri uh, specifice ONG-urilor care îi vizează pe rom pentru a-i implica în activități de monitorizare. E clar că există ceva ce se numește asistență tehnică pentru administrația publică, care uh, ajute administrațiile să elaboreze să financeze proiecte, însă acum există uh, finanțări eh, care vizează strict eh, anumite programe operaționale care oferă asistență tehnică ONG-urilor pentru ca acestea să poată mai întâi să acceseze fonduri europene și apoi să monitorizeze implementarea unor asemenea strategii naționale pentru rom. Mulțumesc! Mulțumim, Izabela. Cred că uh, ne-ai spus clar ce aștepți de la această strategie europeană. Strângerea de date e un subiect care s-a tot menționat zilele acestea și eu cred că este una dintre problemele uh, cheie, adică să strângem date respectând uh, cerințele directivei uh, care vizează uh, protecția datelor. Sunt de acord deci aici cu tine, dar sunt de acord și că e nevoie să avem uh, politici bazate pe uh, fapte și, practic, aceste uh, cunoștințe ar trebui să se bazeze pe niște date uh, practice care au fost uh, cândva colectate. E un alt aspect pe care l-ai menționat și tu în prezentarea ta. Continuăm acum și uh, o rog pe doamna Andriani Papadopoulou, care reprezintă uh, biroul uh, ombudsmanului uh, grecesc, să ia uh, cuvântul. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! După ce am ascultat discuțiile de ieri și unele dintre punctele de vedere exprimate, sunt convinsă că o strategie europeană pentru incluziunea romilor va furniza un ghid pentru statele membre și dacă vor exista niște obligații de aplicare, se va schimba ceva în situația romilor în Europa. Ombudsmanul din Grecia s-a ocupat de mulți ani de incluziunea romilor. Însă este mai degrabă o instituție care uh, se ocupă de egalitatea drepturilor și nu a putut, uh, ca să spun așa, să intre în substanța problemelor uh, um, romilor din Grecia s-a ocupat mai mult de rezolvarea conflictelor, însă totuși este acum foarte familiarizat cu aceste probleme. Noi examinăm cazuri individuale, facem anchete la fața locului și redactăm rapoarte speciale care conțin propunerile noastre și de asemenea trimitem un raport anual Parlamentului. <clears throat> și bazându-ne pe experiența noastră aș vrea să fac următoarele remarci. Chiar dacă toate statele europene împărtășesc acest principiu al tratamentului egal pentru grupurile vulnerabile precum romii și sunt perfect conștiente de faptul că există anumite practici care ar putea să ducă la integrarea lor în societate, există diferențe mari între felul în care acestea uh, chiar uh, vor să integreze pe romi. Uneori există circumstanțe uh, diferite, uh, fie ele de natură economică sau istorică, culturală sau politică, care explică acest lucru. Și tot din cauza acestor circumstanțe diferite s-a ajuns la uh, un standard de viață foarte diferit și un, un nivel de integrare diferit a romilor că e vorba despre state precum România, Bulgaria sau alte state. Deci, dacă avem o strategie europeană pentru incluziunea romilor, ea trebuie să fie suficient de extinsă pentru a permite uh, luarea de acțiuni în toate statele membre și pentru și de asemenea trebuie să fie suficient de severă pentru a nu permite păstrarea status quo-ului în oricare stat membru. În țara mea pot să spun că uh, deja din anii 70 s-au făcut multe eforturi pentru a atinge acest scop al incluziunii romilor. Însă, este o chestiune foarte complexă, care uh, împreună cu lipsa de interes pe termen lung, lipsa de planificare, lipsa de fonduri, a dus la un succes limitat și uneori aș spune care a intervenit din întâmplare și numai, numai anumite aspecte ale, ale incluziunii romilor uh, s-au îmbunătățit, ca de exemplu găsirea unei locuințe. În Grecia, populația romă nu are o situație omogenă. Există romi care sunt pe deplin integrați și alții care trăiesc într-o condiție de excludere totală. Aș putea să spun că nivelul de viață al romilor greci este mai bună decât cea a romilor uh, proveniți din uh, imigrație, cei care au ajuns în țară în ultimii 10-15 ani. Însă, o mare parte dintre romi trăiesc în uh, condiții inacceptabile și practică activități pentru a supraviețui care nici ele nu sunt sustenabile și, prin urmare, uh, se învârte acest cerc vicios de consecințe negative pentru toată comunitatea. Noi credem că cetățenia persoanelor care trăiesc în aceste condiții inacceptabile nu trebuie să fie luată în considerare. Există această tendință pe care noi am observat-o de căsătorie între cele două comunități, deci de cetățeni greci, romi și romi imigranți și există, pe de altă parte, un mare număr de persoane care nu au acte. E foarte greu până la urmă să știi cine este uh, de origine greacă și cine nu, mai ales dacă e vorba despre copiii născuți din aceste căsătorii. Totuși, politicile care au fost implementate în ultimii ani în Grecia, precum uh, construirea de locuințe, subvenții, programe educaționale, i-au vizat numai pe romii de cetățenie greacă. De aceea țin să spun că indiferent de uh, gradul de răspundere uh, um, legală pe care îl au statele europene, ele trebuie să se preocupe în egală măsură de populația uh, uh, cu cetățenia statului, precum și de cea uh, um, care a imigrat. Aș putea să spun că Uh, există diferențe mari în ce privește găsirea unei locuințe, educația, ocuparea și accesul la serviciile beneficiale uh, între romii greci și ceilalți. În ce privește locuințele, romii greci care trăiesc în mod legal în orașele mari, precum Larisa, nu uh, mai sunt discriminați față de cetățenii uh, greci care nu sunt romi însă ei uh, au dificultăți pentru a uh, discuta cu administrația uh, locală, care uneori nu vrea să ia măsuri și acest lucru ar putea să fie, ca, fie văzut ca un fel de discriminare indirectă. Există, de exemplu, un program de acordare de împrumuturi pentru romi, pentru că ei să poată să-și cumpere o casă. În unele uh, zone a fost un succes, în altele nu. Și noi am, am făcut anchete în anumite locuri unde persoanele au putut să-și cumpere casa, dar apoi nu mai puteau să plătească ratele la bancă. Și aș vrea să vă mai spun că unii au primit credite și pentru a-și construi case și pot să vă spun că erau case frumoase, chiar dacă am văzut și extrema cealaltă. Dar uneori respectivele familii nu-și dau seama că trebuiau ca acești bani să fie rambursați, deci nu-și mai plăteau ratele la bancă și ajungeau în situația în care nu puteau să mai plătească nimic și apoi ei au intrat în conflict cu autoritățile. Și a existat această uh, situație în care, cum spuneam, se acordeau credite romilor pentru că ei să-și construiască o casă, apoi ei nu-și plăteau ratele, apoi uh, Uh, Ministerul Economiei rambursa el însuși uh, um, acești bani băncilor și apoi se uh, întorcea împotriva romilor ca să reclame banii. Și chiar și guvernul se implica în asta și totul se solda cu confiscarea caselor respective de la romi. Și atunci ombudsmanul grec a făcut o propunere ca să existe o coordonare, pentru ca să nu dai comună și să iei înapoi cu cealaltă și să schimbe temel juridic al programului, astfel încât familiile să poată să uh, um, ramburseze acest împrumut pe o perioadă mult mai lungă de timp și să fie uh, fixate niște rate mult mai reduse. Spun acest lucru deoarece atunci când guvernul chiar își dă interesul, și îi responsabilizez pe oameni, se pot găsi mecanisme de ajustare ale acestor programe și să ajungi până la urmă la niște rezultate bune. În alte locuri în care uh, romii sunt bine stabiliți și, ca să spun așa, nu se face diferența între uh, comunitatea romă și uh, restul populației, uh, ei de fapt și-au găsit au găsit teren suficient pentru a putea să-și mărească uh, familiile. Avem și alte cazuri în care romii și-au ales în mod arbitrar locul de uh, reședință. La Drosero, uh, unde avem un mic oraș în nordul Greciei, e un, practic un mic oraș complet locuit de romi, unde casele au fost construite fără permis de construcție și în mod arbitrar. Deci, uneori, ei poate că erau proprietarii terenului, dar nu au cerut autorizație să-și construiască casele sau nu sunt nici proprietarii terenului măcar. Și mai sunt și alte probleme, pentru că apoi ei, dacă încearcă să-și legalizeze casa, sau să obțină un act de proprietate asupra terenului, trebuie să dovedească că respectă regulile, că respectă normele. Există aceste reguli care pot să pare abstracte și care sunt aplicate fără niciun fel de adaptare, dar noi credem că pe plan local ele pot fi adaptate nevoilor specifice ale acestor comunități ar trebui să fie făcuți mai mulți pași din punct de vedere juridic pentru ca aceste zone, de exemplu, să fie incluse în zona de urbanizare și să se facă investiții uh, în infrastructură, ca ei să aibă acces la gaz, la apă potabilă, să se colecteze gunoiul, uh, deșeurile, să se construiască școli, grădinițe, să existe uh, o conectare cu restul orașului prin autobuze Trebuie să spun că un mare număr dintre romi trăiesc în aceste tabere uh, create în mod ilegal. Și ei trăiesc în uh, uh niște adăposturi pe care și le fac singur cu bucăți de plastic, de lemn, de sticlă. Vă dați seama și dumneavoastră că uh, în asemenea adăposturi nu sunt nici pe departe protejați de vitregiile naturii și uneori sunt chiar în pericol. Și bineînțeles că nu au acces la niciun fel de infrastructură, la niciun fel de facilitate. În general, imigranții rom trăiesc în asemenea tabere în condiții absolut deplorabile. Dacă ar exista niște locuri unde asemenea tabere să poate să fie stabilite în mod legal și ar exista acces la facilități, ar fi principalul lucru de făcut. În țara mea, administrațiile locale sunt obligate de lege să ofere romilor o, o, um, un teren pentru ca ei să se poată uh, instala. Trebuie să spun însă că și eu personal nu vreau să aud vorbindu-se despre tabere de romi dacă nu e vorba despre niște construcții care să fie uh, transformate în stabilimente uh, permanente, nu cred că e un lucru bun. Deci dacă e vorba despre o comunitate mică, noi sugerăm administrației locale să găsească o altă modalitate de a-i adăposti mai degrabă decât să construiască tabere. Dar din cauza faptului că populația este atât de mare, nu poți să găsești foarte repede uh, locuințe adaptate și atunci e mai uh, ușor pentru administrație să recurgă la construirea acestor uh, tabere. Președinta întrerupe oratoarea și o roagă să scurteze prezentarea. Da, deci ce vreau eu să spun este că Pentru a schimba radical condițiile în care trăiesc romii, trebuie să schimbăm mentalitățile. Ieri am vorbit despre discriminare, despre segregare și alte asemenea lucruri. Rasism. Rasismul și discriminarea cresc atunci când oamenii se simt amenințați când își simt chiar viața amenințată de aceste tabere ilegale și atunci oamenii îi urăsc. Sunt ostili dacă se simt uh, uh, amenințați, dacă se simt poluați pentru că acolo se ard, să spun, cauciucuri, dacă știu că se desfășoară activități ilegale din motive de subzistență, dar știm cu toții că romii nu sunt uh, născuți pentru a fi criminali. Dacă ei fac activități ilegale, este pentru că trebuie să supraviețuiască, pentru că toate celelalte uși sunt închise. Trebuie să schimb condițiile din viața de zi cu zi. Și când faci acest lucru, atunci trebuie să te lupți împotriva discriminării. Nu permiți suscitarea acestor sentimente ostile. Și încă un lucru pe care vreau să-l spun este educația. Nu văd cum pot romii să iasă din acest cerc vicios dacă nu sunt educați. Săptămâna trecută a venit o femeie la mine în birou pentru că nu avea documente, nu avea acte și vrea să ne roage să o ajutăm să-și obțină cetățenia și toate celelalte am făcut uh, uh, tot ce trebuia, am dat telefon pentru ca ea să meargă la medic. Și a venit apoi din nou la mine în birou și m-am gândit, Doamne, ce mai vrea de la mine? Și, de fapt, venise cu cei doi copii și venise ca să vedeze cauza unei alte femei. Și am zis, de ce copiii nu sunt la școală? A spus, pentru că nu au acte. Și cine ți-a spus că nu pot să meargă la școală dacă nu au acte? Există în Grecia această politică. În Grecia poți să mergi la școală chiar dacă um, nu ai acte sau nu ai acte în regulă. Dar nu au haine să meargă la școală și așa mai departe. Chiar m-am înfuriat. Îți dorești ca copiii tăi peste 10 sau 20 de ani să fie în aceeași situație ca și tine, acum te rog, mâine, mâine, mâine trebuie să-i duci la școală. A venit a doua zi și mi-a spus, da, am fost la școală și directorul școlii mi-a cerut actele. Am fost atât de mirată, nu m-am așteptat ca ea chiar să meargă la școală. Am intervenit, am cerut școlii să facă ce trebuia, dar Mie mi-a rămas în minte acest lucru, că atunci când chiar iei o inițiativă, când vrei să-i convingi pe oameni și le spui, le explici ce trebuie să facă pentru a-și schimba situația, chiar o fac. A nu-i lăsa pe copiii romi să uh, beneficieze de educație este adevărată crimă, pentru că le uh, distrugi orice șansă. Nu putem să precupețim niciun efort pentru a face acest lucru posibil. Thank you very much. I am really sorry that we have That's such okay. limited time. Mulțumim foarte mult. Ne pare rău că am avut doar atât de puțin timp pentru dumneavoastră. Important pentru noi să vedem uh, cât de dificilă și de complexă este uh, la fața locului uh, viața romilor. Vorbim despre o strategie cadru, însă trebuie să vedem clar ce probleme au statele, cum pot ele să le soluționeze, cum putem noi la nivel european să devenim activi, să ne implicăm. Mulțumim foarte, foarte mult pentru toate aceste uh, exemple uh, concrete și că ne-ați uh, subliniat dificultatea multor lucruri. Acum, domnul Pierre Barj este rugat să ne facă prezentarea sa. Nu mai avem mult timp la dispoziție, doar mai puțin de 20 minute, dar sperăm să putem gestiona timpul rămas. Aveți cuvântul. Nu știu dacă este un avantaj sau un inconvenient când iei cuvântul ultimul, dar vă mulțumesc în numele Asociației Europene a Drepturilor Omului că m-ați invitat. <clears throat> Amintesc că noi avem 25 de o asemenea organizații în cadrul Uniunii Europene. Voi încerca să reamintesc o serie întreagă de lucruri. N-am să intru în detalii, deși aș avea multe de spus Vreau să amintesc că evenimentele care au avut loc în Franța în vara 2010 sunt semnul, un semnal către multe țări care stigmatizează unele categorii uh, de populație, de exemplu romii, care sunt și cetățeni ai Uniunii Europene și au dre- aceleași drepturi ca și ceilalți cetățenii europeni, inclusiv cel de a fi protejat. Din păcate, ei au o caritate, o trăsătură comună. În mare parte ei sunt oameni săraci și se face din ei țapii ispășitor al unor situații pentru că adesea ei sunt marginalizați, sunt fără apărare, sunt victimele unei anume presiuni politice. Considerați ca principalii răspunzători ai securității la nivel uh, cotidian, ei sunt și victimele acestei situații. Ei sunt numai hoți de portmonee, hoți de buzunare, hoți în toate felurile. Ocupă în mod ilegal spațiu public sau privat, dar nici nu sunt autorizați să ocupe vreun spațiu oarecare. Și chiar dacă ei au găsit timp de decenii un anume spațiu, lumea dorește să-i gonească de acolo în numele valorizării urbane. Li s-ar cere să nu mai fie vizibil sau să dispară ca popor. Fenomenul nu este nou, în secolul 19 și 20 s-a ajuns și la un genocid, genocid în uh, perioada nazistă. E vorba deci de o logică de excluziune, de xenofobie. Ei trebuie să poarte răspunderea și să ispășească o situație economică și socială. Împreună cu alte grupuri sociale, ei sunt victimele problemelor create de societate, a crizei care a provocat șomaj și sărăcie ce s-a petrecut în vara asta în Franța nu e un caz izolat. Au avut loc înfruntări și au fost implicate unele persoane desemnate ca romi, ca și persoane nomade uh, care erau de origine franceză. S-a făcut multă publicitate, s-au emis circulare detestabile, s-a vorbit de sălașe, s-au de- distrus caravane și bunuri S-au repetat acest scenariu și în alte țări, cum a fost în nordul Italiei, unde, unde femei, au, unde li s-au expulzat romii, s-au dărâmat locuințele lor. Ministrul italian al, de interne a cerut în mod cinic la Bruxelles autorizația să expulzeze și el. Danemarca se gândește să ia măsuri similare. În 2005, în Grecia, la Patras, același tip de dârmare a locuințelor lor. Totul se însoțește cu o atitudine polițienească, adesea se fac fișiere biometrice care ne îngrijorează și care trebuie să fie denunțate cu putere. Germania expulzează în momentul de față familii și copii care au fost uh, educați în limba germană în Germania, fără să mai vorbim de pericolul reîntoarcerilor în țară care a fost subliniat de Consiliul Europei. În Franța, în Germania, în Scoția, în Polonia, în Bulgaria, situația este aceeași. Romii sunt desemnați ca un grup social special cu caractere strict omogene, independent de naționalitatea lor și de modul lor de a trăi. O omogeneitate care izbucnește din imaginarul colectiv și este întreținut de autoritățile politice. În realitate, dată fiind originea și datele teritoriului respectiv, ă, dat fiind sedentarizarea lor sau mobilizarea lor, situația este diferită pretutindeni în lume nu suntem noi cei să definim ce sunt romi. Ei trebuie să o facă. Dar trebuie să spunem că au dreptul să trăiască în funcție de modul lor de viață special, într-o lume în care acceptăm diversitatea Ceea ce este sigur este că întotdeauna romii sunt acuzați că ocupă un spațiu care nu le aparține, adesea considerați ca indezirabil. Ar trebui să fie invizibil. Drepturile le sunt încălcate, în contradicție cu convențiile internaționale și cu valorile, în contradicție cu uh, ceea ce preconizează Comisia Europeană. Mi s-a spus să mă grăbesc, spune oratorul. în contradicție cu Cartea Drepturilor Fundamentale, care face acum parte integrantă din Tratatul Uniunii, care dă fiecărui cetățean aceleași drepturi, fiecare cetățean al Uniunii Europene. <clears throat> Am să fac câteva citate am să citesc din această carte. Demnitatea umană este inviolabilă, ea trebuie să fie respectată și protejată. Orice cetățean al Uniunii Europene are dreptul să circule și să trăiască liber pe teritoriul statelor membre. Orice persoană are dreptul la libertate și la securitate, la respectarea vieții private a domiciliului său fiecare, orice persoană are dreptul la educație, are dreptul la muncă. Expulzările colective sunt interzise. Toate persoanele sunt egale în drept. Orice discriminare este interzisă. Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică se asigură protecția familiei sub toate aspectele. Uniunea recunoaște și respecte dreptul fiecarei persoane de a, fi, de a avea o locuință și de a-și asigura dreptul la sănătate. Măsuri individuale există și obligație pentru administrație să motiveze aceste hotărâri. Orice persoană uh, are dreptul să protesteze dacă drepturile i-au fost încărcate. Aceste drepturi trebuie să fie garantate tuturor, chiar și tuturor celor care se desemnează ca rom. Lucrul acesta a fost spus pe 20 mai 2007 de comisarul Spidla. În legătură cu ceea ce se petrecuse în Italia, violența rasistă provine din populism și este cazul și al Uniunii Europene. Ea trebuie să depășească aceste lucruri, segregarea rasială, nu trebuie să accepte separarea copiilor de familii sub motiv că li se dorește binele. Cum să acceptăm ca acești copii să fie constrânși să meargă în, sco- în școli speciale sau in- duși la internat cu forța? Ca să nu mai vorbim de practicile de sterilizare sistematică a femeilor rome ca sub pretextul de a le proteja de sarcinile viitoare. Să fim foarte atenți, să fim vigilenți căci nu putem să vorbim că sunt un popor non-integrabil, non-gerabil și a cărei dispariție ar putea să aibă consecințe. Dacă așa stau lucrurile, atunci ne îndreptăm spre ce e mai rău. Ce să facem, dincolo de toate rapoartele făcute, de colocviile care au avut loc? Ce să facem? dincolo de afirmarea drepturilor uh, omului pe care noi tocmai le-am invocat. Trebuie să ne asigurăm că se utilizează efectiv miliardele de euro. Deci trebuie să găsim niște mijloace de trasabilitate și de identificare a utilizării acestor finanțe în legătură cu destinatarii respectivi. N-am să dau detalii aici, dar aș putea să insist, punerea la dispoziția unor servicii de calitate care să echivaleze celor la care poate pretinde orice alt cetățean. Dacă acceptăm că totul trebuie să se hotărască, ce se întâmplă când nu se petrece nimic, când autoritățile locale în Franța, în Anglia, în alte țări, pun la dispoziția acestor uh, persoane terenurile și amplasamentele de care au nevoie. Trebuie să facă acest lucru și nu se face. Autoritățile publice trebuie să intervină și ei au dreptul să se adreseze unui tribunal. Dacă există carența autorităților locale, trebuie să existe, să funcționeze o legislație europeană, o substituire de competențe în caz de carență. Autoritățile Uniunii Europene au aici ultimul cuvânt pe plan juridic și material. <clears throat> și cred că ne aflăm acum în situația respectivă. Nu mai revin asupra problemei medierii, care a fost abordată, dar trebuie să existe un acces la justiție, ceea ce implică posibilitatea de a fiecare persoană să poată depune o plângere când drepturile nu sunt respectate. <clears throat> Ajutorul jurisdicțional trebuie să fie efectiv, deci e nevoie de mijloace specifice de informare și de formare. Un dreptul la mobilitate ar trebui să fie recunoscut. E paradoxal că într-un moment în care Uniunea Europeană vorbește de mobilitatea cetățenilor, de curând am asistat la numeroase colocvii și seminarii unde ni se vorbește de mobilitatea cetățenilor Uniunii Europene, când se proclamă acest lucru efectiv, mobilitatea persoanelor celor mai vulnerabile este în același timp reprimată și să nu spunem că 10 până la 15.000 de persoane, cetățenii ai Uniunii Europene care stau în altă țară decât a lor, într-o țară unde sunt 60 de milioane de locuitori, nu putem spune că aceste persoane pot periclita sistemul țării respective, nici să distrugă țara respectivă. Faceți și dumneavoastră procentajul, veți vedea că este infim. <clears throat> folosirea de procentaje trebuie să ducă uh, la altceva. Noi trebuie să învingem sărăcia. Este o atitudine umană și toți umanii sunt egali între ei. Nu mai e vremea să facem discursuri, trebuie ca aceste milioane de cetățeni să poată să iasă din sărăcie și să trăiască în respectarea drepturilor lor și a demnității personale să beneficieze de egalitate în drepturi și să aleagă modul de viață pe care și-l doresc. Thank, you very much for your speech. I think it's very... Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. E mm. foarte important în acest context al uh, crizei economice și a perioadei de austeritate să menționăm faptul că și alți oameni sunt uh, acceptați, uh, sunt afectați și aici și romii și cred că în acest context această ultimă prezentare a audierii noastre a fost foarte interesantă. Avem foarte puțin timp la dispoziție pentru anumite contribuții sau uh, uh, comentarii sau întrebări. La sfârșit voi ruga pe experți uh, să dea un răspuns la intervenția dumneavoastră. Livia, poți să iei tu cuvântul prima. Și apoi cred că domnul Ioanes uh, Zvedenic din partea UNICEF ar dori și uh, dânsul să ne adreseze câteva cuvinte și apoi vom mai vedea cine va mai interveni. Aș dori să vă rog să fiți foarte subținți, pentru că nu mai avem uh, timp și ne pierdem interpreții care ne sunt absolut necesari pentru comunicare. Vă mulțumesc foarte mult, Livia. Nu vreau să, mai să vorbesc prea mult pentru că știu că în capcana asta cad de obicei, însă vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră pentru că asta așteptam uh, astăzi, perspectiva dumneavoastră, cea pe care ați menționat-o acum, la sfârșit. Prin urmare, clar că uh, dumneavoastră ați dat o nouă direcție, nu avem mult timp uh, la dispoziție, dar e clar că trebuie să acționăm la modul profesionist, cum a făcut-o și organizația dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc uh, și reprezentantei mediatorului din Grecia, pentru că rare ori vedem autorități care intervin atât de mult în activitatea și viața de zi cu zi a romilor. Nu v-am mai întâlnit la alte conferințe, dar ne place să să primim uh, feedback de la fața locului, așa cum ne-ați oferit uh, dumneavoastră. vital să îi invităm pe cei care chiar se ocupă de anumite lucruri la fața locului. Vă mulțumesc, domnule uh, Barș, pentru prezentarea dumneavoastră. Am o întrebare. Spuneați că chiar dacă măsurile presupun o intervenție pe lângă autorități, totuși prea puține se întâmplă. La ce măsuri vă refereați dumneavoastră, uh, măsuri pe lângă autoritățile franceze uh, și aici uh, mă gândesc la romii de origine română sau bulgară care au de suferit în Franța. Sunt uh, tabere construite ilegal în Franța, Italia sau Grecia, însă uh, din partea romilor n-am auzit decât uh, că doar Médecins Sans Frontières îi vizitează, nimeni altcineva. N-am mai uh, auzit de vreo altă organizație romă sau neromă care să meargă în aceste tabere, care să-i ajute. Uh, pe cei care uh, au ajuns uh, acolo din alte locuri, care n-au absolut nimic, care n-au bani și așa mai departe. Foarte, foarte rar aceste organizații uh, merg să-i ajute pe acești oameni. Vorbim foarte mult despre sensibilizarea publicului. Da, există o sensibilizare uh, din partea mass media, însă o sensibilizare negativă. Uh, dar toate aceste instituții și organizații nu încearcă să vorbească despre rolul mass-mediei. mass media uh, obiectivă pe care ne-o dorim, pentru care plătim cu toții uh, în Europa, nu ne oferă o imagine obiectivă și noi, ca cetățeni, ar trebui să insistăm asupra acestui lucru. Nu cred că trebuie să sensibilizeze publicul uh, spunând că uh, romii sunt uh, drăguți sau că sunt normali. Nu există experiențe directe între media și romi și de aceea consider că poate ar trebui să intervenim. Există adesea materiale isterice, pur și simplu prezentate în mass media și uh, vocea omului obișnuit uh, nu mai transpare din cauza acestora. Oricum, chestiunea a fost mult politizată și uh, exagerată de mass media. Și întrebarea mea era uh, ce uh, măsuri uh, ați insistat să fie luate de autoritățile franceze? Mulțumim foarte mult. Doamna Flot are cuvântul acum și apoi domnul Vedenic. Oui, merci aux intervenants. Euh, moi, ce qui me paraît important, c'est que la, le cadre européen... Important este ca cadrul european fixat pentru primăvară să marcheze faptul că uh, trebuie ca o strategie de incluziune să-și producă efectiv efectele. Lupta împotriva discriminare, inclusiv din punct de vedere juridic, trebuie să fie eficace. Asta înseamnă. Ieri uh, cineva mi-a vorbit uh, timp de trei ani, el a fost director al prefecturii de poliție din Paris. El ne spune așa, noi avem, ca prefectură, niște cote de expulzare. Deci e foarte simplu. Când ajungem în septembrie și ni se pare că nu ne-am făcut norma, ne ducem imediat și căutăm pe rom. Ei nu protestează prea mult pentru că știu că se vor putea întoarce, acceptă întoarcerea în țară cu 2-300 de euro și e mult mai simplu decât să expulzezi pe un asiatic. Dacă vreți, eu asta țin să semnalez. Primăvara se spune Franței și tuturor țărilor să elaboreze o, state, o strategie națională de uh, integrare a romilor, dar dacă în același timp funcționează în continuare în cadrul administrației acest gen de comportare, nu o să ajungem la nimic. Deci e foarte important ca să ne sprijinim pe această situație. Există de asemenea dificultăți. Când guvernele sunt recalcitrante privind integrarea romilor, pentru că utilizează în scopuri politice uh, acești țapi spășitori, când guvernele sunt recalcitrante, trebuie ca Comisia Europeană să găsească mijloacele de a ajuta direct aceste uh, populații, lucru care trebuie să se întâmple în toate țările Europei. Dacă însă nu dispuneți de pârghia guvernamentală respectivă, desigur că sarcina devine foarte anevoioasă. Cred de asemenea că Comisia Europeană și parlamentarii trebuie să-și combine acțiunile cu cele ale Consiliului Europei. Eu am organizat ceva cu proiecte din Italia, Spania și Marea Britanie și toate aceste proiecte e limpede ce ați spus și dumneavoastră, cer existența unor mediatori romi care să articuleze programele respective cu instituțiile. Rolul lor este decisiv. Există un program de formare, trebuie ca Comisia Europeană să financeze acest lucru și să cre- aibă mediator. Trebuie să combinați modalitățile ca să vă asigurați eficacitatea. Din punctul meu de vedere, e foarte important. Just one more, Mr. Vid. Domnul Vivenic și apoi am să-i rog pe... A, ah, și dumneavoastră. Deci domnul Vilanic mai întâi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Educația este primordială, dar aș spune că cel mai important este să ai structuri de îngrijire a copiilor romi în primii trei ani de viață, pentru că dacă ei nu pot să meargă la creșe și apoi la grădinițe, dacă nu putem să finanțăm toate aceste etape și, de asemenea, dacă nu ne gândim că formarea copiilor de la 0 ani în ambele limbi a lor și cea a statului în care locuiesc, nu o să reușim. Cred că e foarte important să intervenim din frage de pruncie. Apoi, trebuie să ne gândim la impactul pe care statul de rezidență asupra educației copiilor. Am văzut, de exemplu, că atunci când copiii au o stat, situație foarte precară, așa cum era cazul în Germania, ei nu vor fi motivați să uh, um, meargă la școală. Și, în sfârșit, există practici bune, există exemple de coaching, de... și am văzut că era foarte ușor astfel ca romii să se integreze mai bine. Și apoi trebuie revizuită directiva de returnare, unde se vorbește despre uh, interesul, uh, ceea ce este uh, în interesul copilului. Și trebuie să spargem acest cerc de transmitere a sărăciei de la o generație la alta. Vă mulțumim! Domnul Daniels, pentru că altfel peste 5 minute nu o să mai avem interpretare. Eu cred că această audiere libe a fost un exercițiu foarte util, cel puțin pe plan intelectual, despre ce ar trebui să fie strategia europeană. Dar atunci când ne vom întoarce acasă, ar trebui să ne gândim că deputații europeni ar trebui să aibă o poziție care să fie mai apropiată de cea a Comisiei Europene. Intervenție fără microfon a doamnei Iaroca. Nu, Comisia a fost foarte sinceră și directă astăzi. Domnul Andor a spus că cadrul european, de fapt, ține de statele membre. Acolo se găsește răspunderea. Și trebuie să știm până la urmă cine va fi țintit de această strategie. Cine are un mandat? Intervenție din sală fără microfon. So, therefore, in order to avoid... Pentru a evita greșelile de interpretare, confuziile, ar trebui să ne coordonăm mai bine. Avem acest raport de la Parlament și avem poziția Comisiei și ele ar trebui să se împace. Căci, din câte am auzit eu, francezii au propria lor versiune a textului despre strategia europeană. Cum trebuie să procedăm? Să discutăm numai cu francezii? Să așteptăm uh, părerea tuturor statelor membre despre această strategie europeană? Mulțumim, spune doamna președinte. Încercăm să tragem cât mai mult de timpul alocat acestei audieri. E clar că rămân multe întrebări fără răspuns, dar nu este sfârșitul. Sper sincer că vom putea continua acest dialog cu Comisia și, și cu Consiliul. Trebuie să putem să fim prezenți pe teren, să lucrăm cu guvernele, comunitățile locale, municipalitățile, dar din păcate astăzi timpul a, aproape a expirat. Știu că rămân multe întrebări deschise. Cele trei minute care au mai rămas, aș vrea să le folosesc pentru a da din nou cuvântul uh, invitaților noștri pentru ca ei să facă un scurt comentariu de încheiere. Mai întâi, doamne Izabel Mihalaș. Foarte pe scurt, vă rog frumos. Știu că nu pot uh, să mă refer la toate lucrurile, dar mă voi referi la din punct al lui uh, Martin. Aceasta este și interpretarea mea uh, vis-a-vis uh, -vis de ceea ce ne-a prezentat uh, Comisia. Adică interesul lor uh, este ca statele membre să-și revizuiască strategiile în conformitate cu anumite orientări pe care uh, probabil le va decide Comisia. Și e foarte important ca Parlamentul European uh, să ia în serios această chestiune și eventual să o abordeze într-un anumit mediu cu Comisia, în mod direct, uh, pentru a putea uh, insista pe activitățile pe care Parlamentul le-a făcut în ultimii ani și pentru a insista uh, să avem o uh, strategie concretă din partea uh, Comisiei. Practic să existe uh, o poziție de mijloc ocupată de Parlament uh, până la nivelul statelor membre care trebuie să aplice uh, această strategie, pentru că dacă nu vom avea un gol aici, procesul se va pierde și platforma pentru romi și task force-ul ar trebui să coordoneze niște lucruri care încă nici măcar nu au fost clarificate de la centru. Cred că acest aspect este foarte important. În afară de asta, cred că procesul ar trebui să vizeze cei doi uh, piloni care au fost menționate aici, uh, incluziunea socială și uh, lupta împotriva uh, discriminării, precum și promovarea și uh, protecția drepturilor fundamentale. Majoritatea subiectelor care au apărut recent uh, a avut legătură cu încălcări uh, a drepturilor fundamentale și am uh, văzut uh, guverne puternice ale unor țări democratice care își, dezamăgesc proprii cetățeni atunci când vine vorba despre abordarea chestiunii încălcării drepturilor romilor. Aș fi dorit să spun mai multe lucruri, aș fi putut să mă refer la toate comentariile dumneavoastră în parte, dar din păcate uh, n-aș face decât să fiu nedreaptă cu colegii mei de la prezidiu. Mulțumesc. Doamna Papadopoulou are cuvântul. Foarte pe scurt, vă rugăm. Nu vreau decât să spun că victimizarea și uh, excluziunea romilor uh, nu pot lua sfârșit uh, prin intervențiile altora pentru rom. Nu putem să le tot oferim lucruri. Ei înșiși trebuie să fie parte din proces. Ei trebuie să fie responsabili, să ia măsuri și în tot ceea ce privește viața, aspecte economice care vizează ocuparea forței de muncă și așa mai departe. Ei trebuie să se implice în mod activ pentru că orice altceva ar veni de la noi ar fi paternalist și ar susține victimizarea. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Domnul Barș? Dacă m-am gândit să iau, adopt un alt tom, nu am făcut-o pentru că nu sunt de acord cu multe lucruri care s-au spus aici, inclusiv ultimele intervenții și măsurile concrete ce trebuie adoptate. Dar azi trăim într-un anume context politic. Mă întorc din Bulgaria chiar acum și oamenii semnează o petiție pe străzi astfel, prin care cer ca romii să n-aibă dreptul la un post de televiziune. Constat că există mișcări de extremă dreaptă și campanii împotriva romilor în Ungaria și că toate, ace- toate aceste lucruri sunt permise azi în Uniunea Europeană. Și o asociație ca a mea, care apără drepturile omului, nu poate să nu se îngrijoreze de modul în care sunt gestionate azi aceste probleme în Europa. Dacă o ținem tot așa, <clears throat> o să ajungem la lucruri extrem de grave. De aceea am adoptat eu azi un alt ton. Dar asta nu înseamnă că nu sunt de acord cu dumneavoastră în multe privințe, dar suntem și în criză de timp. Și vreau să-i răspund doamnei și să-i spun, nu sunt abilitat să vorbesc în numele Ligii franceze sau altor organizații, pentru că organizațiile noastre lucrează pe teren. <clears throat> Țin să vă spun că Liga pentru Drepturile Omului în Franța a fost întotdeauna prezentă alături de romi, în momentul expulzărilor, în tribunale, peste tot. Și dacă insist pe necesitatea de a se putea face recurs juridic, e din acest motiv, pentru că aceste persoane, de multe ori lipsite de toate, nu pot să facă singure recurs. Îmbarci oamenii, îi pui în autobuze, le iei amprentele digitale, îi expediezi în România și le spui nu mai aveți dreptul să vă întoarceți, pentru că v-am făcut fișiere biometrice și dacă vă întoarceți imediat o să vă reperăm, nu credeți că trebuie făcut ceva împotriva acestui lucru. Trebuie măsuri concrete privind educația, sănătatea față de aceste populații, dar trebuie să uh, adoptăm și o atitudine politică și să denunțăm acte inacceptabile care astăzi ă, se practică ă, vis-a-vis -vis de unele persoane sub pretextul că ele sunt romi. Mai ales în situația în care sunt mulți oameni care nu sunt romi, printre ei și noi, ca organizație care apără drepturile omului, vom apăra întotdeauna oamenii în momentul în care drepturile lor sunt încălcate și acesta este cazul astăzi. It's a very good summary of what is... Mulțumim. Avem un rezumat bun a ceea ce se întâmplă. Avem eforturi reale și cooperare pentru îmbunătățirea situației. Pe de altă parte, vedem că Uh, există mișcări ale extremei uh, drepte care creează intoleranță și un uh, risc real. Până la urmă, aceasta este realitatea europeană a zilelor noastre și trebuie să-i facem față. Livia, mai vrei să intervii? Intervenție fără microfon. to make it possible that I get an answer to my question. My question one, what... Aș dori să obțin un răspuns la întrebarea mea. Ce măsuri propuneți guvernului francez uh, în legătură cu cazul României? În ultimii cinci ani, uh, care au fost uh, cele trei propuneri ale dumneavoastră către uh, guvern pentru schimbarea situației? That was my question, eh. because I would like to know. Aceasta a fost întrebarea mea pentru că vreau să știu care au fost propunerile dumneavoastră, care sunt uh, propunerile pe care Sarkozy și ceilalți nu le-au ascultat. Livia, înainte să solicităm un răspuns, uh, aș dori să intre pe interpret dacă mai pot să rămână cu noi. Uh, can you answer it very shortly? Uh, no, one minute is enough. Three, three points. Which were the most important three? I mean, this is the question. Okay, so let's, let's please do it if you can, <laughs> very shortly. Vă rugăm să răspundeți pe scurt. Oui, tout, tout en disant... Spunând că nu vreau să vorbesc numele ligii franceze, problema în Franța, ca și în alte țări, după cum s-a spus, aveți pe de o parte acești oameni nomazi care sunt de naționalitate franceză, aveți populații uh, venite în Franța din alte țări măsurile care trebuie luate sunt diferite în funcție de categorii. Guvernul francez Știți că oamenii aceștia uh, care călătoresc, nomazi, nu sunt toți romi. De exemplu, o persoană în Franța cu carnetul ei de circulație nu se poate duce la supermarket să-și facă piața, pentru că permisul acesta de circulație nu este o carte de identitate, iar guvernul francez consideră că cartea lui de identitate este acest permis de a circula pe care îl are. Cred că trebuie să-i amintim. Este vorba de o asociație Uh, I think it is the moment when I should stop the formal part of the meeting. I am really sorry. I would be glad to ask. Oprim acum partea formală a întâlnirii. Vă voi ruga pe voi trei să continuați uh, discuția. Sunt sigură că mai putem uh, păstra sana încă puțin, dar nu mai putem să ne folosim de interpret pentru această discuție. Mulțumim uh, foarte mult pentru această dimineață. Putem continua și vom primi feedback.